Proszę Państwa, jeśli możemy. Bună ziua, dragi colegi! Aș vrea, în primul rând, să spun bun venit invitațiilor noștri. Porządkowe formalne. În primul rând, vom vorbi despre chestiunile mai degrabă formale pentru azi. Votul la raportul doamnei Aguilera de la punctul 7 pe ordinea de zi, care se referă la furaje medicamentoase, s-a amânat acest punct până pe 15 martie. Pentru că dezbaterile la nivelul raportorilor din umbră sunt în curs. Pentru a putea pregăti deci, amendamentele de compromis, uh, se face această amânare și aceasta este o schimbare pentru ordinea de zi. Ședința de astăzi este transmisă pe internet. Avem uh, interpretare în 20 de limbi, cu excepția Estonei, Maltezei, Slovaciei și a Irlandezei, iar mâine vom avea interpretare în 16 limbi. Cred că putem adopta și procesele verbale de la ședințele din 13 decembrie, 11 ianuarie, 18 ianuarie și 25 ianuarie. Se pare că nu sunt comentarii sau observații. Vă mulțumesc. Trecem acum la punctul 4. Schimb de opinii cu domnul Fischler, fost comisar, care este președintele Comitetului de Coordonare a Programului Științific UE pentru Expo 2015 și David Wilkinson, comisar general pentru participarea Comisiei Europene la Expo 2015. Este vorba de o dezbatere privind realizările Expo 2015 în contextul provocărilor viitoare pentru agricultura europeană și mondială. Este o adevărată plăcere pentru noi astăzi să spunem bun venit astăzi aici domnului Fischer, care este fost comisar și președinte al acestui comitet de coordonare. Vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră astăzi aici. Dumneavoastră ne veți prezenta studiile făcute la nivelul acestui comitet și probabil ne veți face și sugestii în legătură cu felul în care ar trebui să procedăm. Toate acestea pentru a putea utiliza cunoștințele acumulate în cadrul Expo pentru a îmbunătăți chestiunile referitoare la siguranța alimentară. După cum știți, se află aici și domnul Wilkinson, care este comisar general pentru participarea Comisiei Europene la Expo 2015. Și, așa cum am hotărât, voi da cuvântul întâi domnului fost comisar, pentru a ne prezenta înregistrarea făcută și uh, discursul pregătit, iar după aceea voi cere domnului Fischler să răspundă la întrebările ulterioare, bineînțeles și după intervenția domnului Wilkinson. Vă rog, vă dau cuvântul. Thank you very much indeed, Chairman. I'm going to go and sit at the end there so that I Mulțumesc, domnule președinte. Voi sta un pic uh, mai în spate ca să vedem mai bine prezentarea. So, ladies and gentlemen, it's a great pleasure to be here and to Doamnelor și domnilor, este o adevărată plăcere pentru mine să mă aflu astăzi aici pentru a vă uh, prezenta un pic situația în legătură cu Expo 2015 de la Milano din punctul de vedere a Uniunii Europene. Bineînțeles, prezentarea cheie va fi cea a domnului Fischler din punctul de vedere al rezultatelor obținute la Comitetul Științific. Câteva elemente principale în ceea ce privește participarea noastră. În primul rând, pot să vă spun că am avut în jur de 657.000 de vizitatori la pavilionul nostru. Și aceasta într-un uh, context uh, al unei, uh, unui eveniment foarte bine organizat de către autoritățile italiene din punctul de vedere al siguranței și securității. Cred că este un element demn de menționat pentru că este greu de făcut și evenimentul a fost organizat excelent și drept rezultat am fost foarte mulțumiți pentru că am avut un nivel de participare, deci un număr de vizitatori foarte mare. Pe de altă parte, am avut uh, peste un sfert de milion de persoane care au participat uh, prin uh, rețele de socializare din UE. Este probabil unul din evenimentele cele mai eficiente din acest punct de vedere de-a lungul timpului. Peste 75% dintre vizitatori uh, s-au declarat a fi foarte mulțumiți cu prezentarea la care au asistat uh, și 75% dintre ei deci s-au declarat foarte mulțumiți și peste 90% uh, ca fiind mulțumiți sau foarte mulțumiți. Un alt punct important este acela că am început acest pavilion cu tineri voluntari studenți Erasmus din toate țările UE și, de fapt, dincolo de UE. Am avut 40 uh, de țări care au fost reprezentate prin acești studenți și aceștia au dat o imagine profesionistă și foarte pozitivă. Aceasta cred că a fost un adevărat succes al participării noastre. Să vedem acum cum ne-am pregătit pentru această participare. Probabil că vă amintiți că la sfârșitul anului 2013 Parlamentul alături de Comisie au căzut de acord că UE ar trebui să facă o prezentare comună a activităților noastre. Și pot să vă spun că unul din comentariile cele mai importante pe care aș vrea să le fac astăzi este următorul. Eu, din partea Comisiei și colegii de la Comisie, am lucrat mână-mână cu colegii de la Parlament, în special la Biroul de Informații de la Milano și uh, colegul nostru care este prezent astăzi aici și care a muncit foarte mult pentru a susține activitățile noastre. Și am avut 22 uh, de DG-uri din partea comisiei care au fost uh, reprezentate. Eu am vin din partea științifică, cum ar veni, dar cele 22 de DG-uri au fost uh, implicate și este foarte important pentru că în felul acesta am putut transmite un mesaj unic la nivel european și nu mesaje fragmentate. De asemenea, Consiliul Economic și Social, CEOR-ul și alte agenții importante, în special Agenția pentru Siguranța Alimentară, bineînțeles, au fost prezente și au participat. Am uh, lucrat îndeaproape cu autoritățile italiene pentru organizarea uh, acestui eveniment și Am avut 19 uh, state membre care au participat uh, până la urmă în nume propriu și cu care am lucrat îndeaproape, ba chiar ne-am coordonat la nivelul comisiei cu uh, toți uh, comisarii generali din partea statelor uh, membre. Iar chiar și țările care n-au participat au putut utiliza pavilionul nostru pentru diverse evenimente pe care doreau să le organizeze. Cel mai important lucru a fost uh, că am creat acest uh, comitet științific, domnul uh, despre care vom vorbi mai târziu. Și pot să vă spun că s-a muncit foarte mult pentru a pregăti și a implementa această participare. Care sunt mesajele cheie? În primul rând, am încercat să comunicăm cu publicul larg într-un fel diferit față de ce s-a întâmplat în trecut. A, Comisia și Uniunea Europeană au avut în trecut uh, mai degrabă o abordare de tip birocratic și am încercat să o lăsăm în urmă pentru a schimba în mod radical felul nostru de a comunica. Și cred că am reușit în bună măsură. Am uh, prezentat uh, uh, un film de desene animate uh, și, uh, practic, ceea ce doream să arătăm este ce ne interesează pe noi într-un fel uh, inovator, lăsând deoparte abordarea uh, tradițională. Am arătat cât de importantă este știința dacă dorim cu adevărat să facem față provocărilor actuale în ceea ce privește siguranța alimentară. Uh, și din punctul de vedere al rezultatelor, 75% din cei care au participat la un sondaj după uh, vizitarea pavilionului au arătat că doresc să știe mai mult despre politicile UE și 61% au spus că părerea lor despre UE s-a îmbunătățit. Cred că trebuie să ținem cont de faptul că cei care au vizitat pavilionul nostru aveau în general o atitudine pro-europeană ar fi bine să reușim să facem, să-i facem să vină și pe cei care nu au o atitudine atât de pozitivă, dar oricum cei care au venit să ne vadă au ieșit de acolo cu o imagine mult mai pozitivă despre UE în general. Un succes interinstituțional. Cred că acesta este elementul cheie pentru că am prezentat UE din punctul de vedere al tuturor instituțiilor UE am început uh, încă de la început uh, cu uh, președintele Martin Schulz al Parlamentului și vicepreședinta înaltă reprezentant doamna Mogherini, care au participat la fenomenul de inaugurare a pavilionului pe 9 mai, deci ziua Schumann, și acesta a fost un moment foarte pozitiv. În cadrul Expo am avut 14 comisari care au venit, 4 vicepreședinți, 85 de Um, eurodeputați care ne-au vizitat. Cred că aceasta a transmis un mesaj foarte clar în ceea ce privește importanța evenimentului. Cinci comisii parlamentare, 40 de șefi de state sau miniștri din partea statelor UE care au vizitat pavilionul și în uh, intervalul celor șase luni am organizat 230 de evenimente de tot felul Uh, seminare, formuri de discuții în care au participat peste 30.000 de experți internaționali. Toate acestea pe tema agendei de siguranță alimentară văzută din mai multe puncte de vedere. Am să vă spun câteva cuvinte și în legătură cu întâlnirile business to business, pentru că acestea au avut un rol important pentru uh, companiile europene, mai mici sau mai mari. Am avut uh, peste 3.000 de astfel de întâlniri business to business în uh, cele șase luni, în care au participat uh, peste 1.800 de IMM-uri, clustere sau organizații din întreaga UE, lucrând cu 57 de țări terțe, unele mai mici, altele mai mari, pe care le puteți vedea enumerate aici. Avem deja peste 90 de acorduri de cooperare care au fost încheiate și mai avem încă 700 de astfel de negocieri care sunt în continuare în curs. Încă o dată am avut un rezultat foarte bun de evaluare, respectiv 85%. Și vedeți aici care au fost sectoarele principale de activitate. Înainte de a da cuvântul domnului Fischler acum, pentru a vedea care a fost uh, rezultatul din punct de vedere științific uh, și care este uh, moștenirea pe care o lasă UE în ceea ce privește dezbaterea globală, aș vrea să vă prezint un film pe care l-am făcut la sfârșit. Și am să-i rog pe tehnicieni să facă această prezentare. Vă rog. Oh, sorry, I started the wrong version.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 Uh, thank you for inviting me to present to you the out Vă mulțumesc că m-ați uh, invitat să vă prezint rezultatele reuniunilor Comitetului de Coordonare Științifică. Am uh, lucrat împreună un an și jumătate și rezultatul lucrărilor noastre a fost reunit sub forma unei broșuri. Vă rog să nu ezitați și să luați câte un exemplar. Inițiativa de a înființa Comitetul de Coordonare a fost a Parlamentului și a Comisiei Europene în timpul președinției italiene. Inițial, ideea a fost să se spună că Europa trebuie să fie unul dintre jucătorii cheie, actorii cheie, care acționează pentru a se asigura că toată populația lumii are suficientă mâncare sănătoasă. Siguranța alimentației peste tot pe globul pământesc a fost prioritatea noastră și Văd că imaginea nu este pe centrul paginii cum ar fi trebuit, nu știu de ce. Am început cu cercetări strategice și mai întâi am identificat o abordare strategică. Această abordare strategică reprezintă un fel de spirală virtuală care începe cu uh, analiza orizonturilor, deci identificarea zonelor în care trebuie, domeniilor în care trebuie să facă cercetare. Următorul pas este cercetarea în sine, după care aceasta trebuie să fie transferată Ulterior, rezultatele cercetării trebuie să fie transferate în noi tehnologii și tehnici și abia după aceea putem avea un impact social și ca urmare acestuia putem face progrese. În total am identificat șapte domenii de cercetare prioritare. Nu cred că este necesar să intru acum în detaliile fiecărui domeniu. Trebuie spus că ne ocupăm de toate chestiunile importante, relevante pentru a ne asigura că la nivel global există o siguranță a alimentelor. În același timp, de la bun început, am fost pentru o abordare durabilă. Prin urmare, conceptul nostru se potrivește foarte bine cu noile obiective în care economia, ecologia și răspunderea socială lucrează împreună. A avut loc un proces foarte amplu de consultări la care a putut participa toată lumea. Și la sfârșit am pregătit patru recomandări. Iată care sunt recomandările noastre. Trebuie să clarific un aspect. În primul rând, sarcina noastră nu a fost să creăm o nouă politică agricolă, ci să elaborăm o abordare și o structură a cercetării. De asemenea, sarcina noastră a fost să întrunim un sistem care să cuprindă toate elementele provenind din uh, domeniile de cercetare. Acesta a fost unul dintre rezultatele cele mai importante care ne obligă să ne schimbăm și mentalitățile. În aceste domenii, cercetarea se clasifică în mai multe discipline. Fiecare disciplină reprezintă un fel de siloz. Dacă continuăm cu acest tip de gândire, vom reuși să facem ca elementele să lucreze împreună și vom reuși să asigurăm uh, alimente pentru întreaga planetă. În al doilea rând, trebuie să privim sistemul ca unul foarte complex. Trebuie să avem uh, o percepție sistemică și interdisciplinară a problemelor. Recomandarea a doua este implicarea. Toate părțile societăților noastre trebuie să se implice în această provocare pe care o reprezintă asigurarea alimentelor, toate sectoarele, cercetătorii, politicienii, agenții economici, ONG-urile. Numai dacă lucrează împreună, vor reuși să ajute la progresul acestui sector. În al treilea rând, este, este necesar să se stimuleze mediul uh, de inovare. Iar a patra recomandare este legată de Comitetul Internațional privind uh, siguranța alimentară. Iată încă o dată cele șapte domenii principale de cercetare unde cercetarea este necesară. După cum am spus, prima recomandare este ca toate aceste domenii să fie tratate ca unul singur. Asta înseamnă gândirea sistemică și asta înseamnă cercetare interdisciplinară. În al doilea rând, trebuie să putem transforma rezultatele cercetărilor noastre în utilizări practice. Numai astfel vom putea avea un impact. Atâta timp cât, uh, cercet, cât rezultatele cercetărilor sunt doar publicate în uh, studii ale universităților și nu se materializează, acest lucru ne afectează în mod negativ acțiunile. A treia recomandare este să stimulăm inovația, să creăm un mediu mai propice inovației. Dacă se dorește inovare, este nevoie de idei noi, fără nicio îndeală. E nevoie de noi cercetări. După care trebuie făcut încă un pas și trebuie create noi tehnologii, folosindu-se rezultatele cercetărilor. Însă este nevoie și de sectorul de afaceri, e nevoie de investitori care din aceste concluzii să creeze un nou model de afaceri și avem nevoie și de bani din investiții, de finanțare. Asta înțelegem printr-un mediu al inovației. Un mediu al inovației include și o bună comunicare, pentru că populația, cetățenii noștri trebuie să poată, trebuie să fie învățați să înțeleagă ce înseamnă inovația și să înțeleagă de ce lucrurile pe care le planificăm și acțiunile noastre sunt benefice pentru societățile noastre, nu doar pentru statele din care provenim. Jos puteți vedea și ciclurile care se derulează. Toate acestea duc la durabilitate, care este un concept uh, triunghiular. Economie, ecologie și răspundere socială reprezintă împreună durabilitatea. Cât să recomandarea numărul 4, știți, cunoașteți cu toții Comitetul Internațional pentru Schimbări Climatice. Ne-am gândit că ar fi o idee bună să ne gândim la metode de introducere a unui uh, organism similar pentru sectorul alimentelor. 800 de milioane de oameni de pe pământ suferă de foame și de subnutriție. De ce ne-am gândit că ar merita să avem în vedere înființarea unei astfel de instituții pentru alimente. În primul rând pentru că astfel putem, am putea comunica mai bine unii cu ceilalți și ne-ar permite să facem evaluări periodice, mai frecvente, să facem monitorizare și să vedem ce progrese se fac sau nu se fac. Structura acestui comitet din domeniul schimbărilor climatice reprezintă un amestec între oameni de știință și creatori de politici. ei lucrează pe baza de compromis. Sectorul politic conduce mai mult decât sectorul cercetării. Noi uh, am uh, propus trei variante. Fie să mergem pe aceeași structură ca în domeniul schimbărilor climatice, sau să facem lucrurile puțin diferit adică să îi lăsăm pe cercetători să conducă. Altă variantă era să continuăm cu sistemul așa cum este el, la ora actuală, ceea ce ar însemna că monitorizarea la putem vedere de organismele ONU ar fi uh, singura care s-ar face. Impactul, dacă dorim să existe, trebuie să treacă prin transdisciplinaritate. Interdisciplinaritatea înseamnă o cooperare între cercetători, o cooperare în interiorul lumii uh, științifice. Transdisciplinaritatea înseamnă că rezultatele cercetărilor ajung la utilizatori, la industrie, la sectorul public și la cetățeni. Aici putem lucra împreună ne putem aduce contribuția și astfel vă transmit și dumneavoastră tuturor invitația de a nu neglija importanța siguranței alimentelor la nivel mondial. Priviți în jurul dumneavoastră, priviți la evenimentele din Siria, din taberele de refugiați, priviți ce se întâmplă acum în uh, estul Africii siguranța alimentelor devine un element tot mai important pentru siguranță în general și dacă nu vom reuși să asigurăm uh, hrana lumii, nu vom avea pace pe pământ. Vă mulțumesc foarte mult! Dziękujemy Panom za prowadzenie. Mulțumim foarte mult pentru această introducere. Vreau să le mulțumesc uh, domnilor pentru că ne-au prezentat obiectivele stabilite ca urmare a lucrărilor dumneavoastră de până acum și din experiența Milano Expo. După cum știți, multe activități legate de expoziție au fost monitorizate de uh, domnul De Castro, colegul și prietenul nostru. Îl voi ruga să ia cuvântul. Domnule profesor, aveți cuvântul. Grație. Grație, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Evident că hmm, doresc să încep intervenția mulțumind nu doar oratorilor din această după-amiază, domnului Franz Fischler și David Wilkinson, ci aș dori să mulțumesc tuturor uh, celor uh, care s-au implicat în acest proiect, tuturor celor din partea instituțiilor europene și care s-au constituit în această echipă care a lucrat timp de șase luni. Intervenția mea dorește să uh, subliniez faptul că trebuie să nu pierdem ceea ce s-a realizat în aceste șase luni. Numerele prezentate de David Wilkinson um, certifică în mod clar succesul acestei acțiuni. Și aș dori să vă reamintesc că peste 21 de milioane de vizitatori au pășit uh, prin porțile acestei expoziții, asta și datorită muncii desfășurate de instituțiile europene. Și de aceea aș dori să invit pe toți colegii să citească uh, documentul pe care ne-l pune la dispoziție domnul Franz Fischler ca un fel de concluzii și recomandări a Comitetului Științific și care certifică eforturile impresionante care au fost făcute. Două aș dori să menționez uh, caracterul global al securității alimentare. Și dacă ar fi să subliniem un merit al Uniunii Europene în cursul acestei expoziții, este că a contribuit la conștientizarea acestei provocări cu care ne confruntăm, astfel încât uh, rezultatele și eforturile depuse uh, într-o manieră multidisciplinară să aibă și un bun sfârșit, ceea ce este dificil atunci când comunitatea științifică trebuie să lucreze multidisciplinar. De asemenea, sper că aceste rezultate să fie preluate de Comisia Juncker și sper că mm, speranța exprimată de Ban Ki-moon către președintele Franz Fischler să fie și realizată. Pentru deci că sperăm că concluziile acestui comitet științific vor fi lăsat o urmă și sperăm de asemenea că Comisia Juncker să folosească aceste rezultate. În uh, următoarele luni uh, vom avea întâlnire în Kazahstan, iar în 2020 Expoziția mondială va avea loc în Dubai. În ceea ce privește durabilitatea, aș dori să subliniez un aspect deja menționat de comisarul Fischer, și anume că durabilitatea, atunci când vorbim de siguranță alimentară, trebuie regândită, pentru că astăzi tema siguranței alimentare se referă la o, posibilitatea de a pune la dispoziție alimente unei populații care schimbă mereu dieta, dar necesitatea de a avea alimente pentru draga planetă uh, face ca să trebuiască să acordăm o importanță mai mare cercetării și inovării în domeniul agriculturii. Uniunea Europeană face multe în acest domeniu, dar poate nu cât este necesar. De aceea aș dori să mulțumesc încă o dată întregii echipe și felicitări pentru munca excelentă depusă. Bardzo dziękujemy i dziękujemy panu przewodniczącemu za. Mulțumesc, domnule De Castro. De asemenea, am dorit să vă mulțumim încă o dată pentru angajamentul dumneavoastră în legătură cu Expo 2015 și de asemenea am rugat să aveți în vedere această situație și pe viitor. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și reprezentantului Comisiei și domnului Franz Fischler pentru aceste informări cu privire la expoziția de la Milano. Din păcate, eu nu m-am numărat printre cei 21 de milioane de vizitatori, dar am avut un, o decizie aici în Parlament cu privire la expoziția de la Milano și de aici doresc să reamintesc câteva puncte. Întreprinderile agricole trebuie să se asigure și de o durabilitate economică și, dacă spunem acest lucru, știm că în Europa ne confruntăm în momentul de față cu o mare criză a prețurilor. Apoi se mai spune că dreptul la alimente este un drept fundamental al omului și mai există și o, un demn din partea Comisiei de Hrănire a Planetei. Însă, domnule comisar Fischler, mâine avem de a face cu 800 de milioane de oameni care n-au suficient de mâncare în procente. Numărul uh, acestora a scăzut, dar uh, în cifre reale nu avea 800 de milioane de oameni în această lume care nu au suficient de mâncare, nu, uh, nu e permis, pentru că această planetă este în măsură să hrănească întreaga populație. Este doar o chestiune de distribuție și de producție. Eu sunt uh, țăran de zeci de ani și sunt șocat de faptul că dintre cei 800 de milioane de oameni care nu au suficientă mâncare, o jumătate de miliard sunt de fapt mici uh, fermieri, mici țărani. Și asta, această deficiență se datorează atât lipsei de uh, semințe, dar și poate lipsei uh, de uh, echipamente și irigații. Am fost într-o delegație și în Brazilia și am constatat că și acolo fermierii uh, Um, să limita subsistenței. Și de aceea trebuie să discutăm despre durabilitate în uh, agricultură și sper că această uh, expoziție să fi contribuit uh, la acest lucru în sensul unei mai bune organizări a cercetării. În Germania avem un asistent federal cu 16 landuri. În anii 70, dar și după reunificare, am fost mirat de faptul că fiecare LAN, de fapt, avea echipe de cercetare în uh, aceleași domenii și aici uh, ar fi trebuit o mai bună cooperare. La fel, se impune și o mai bună cooperare la nivel uh, global. Dacă acesta ar fi mesajul care pleacă de la expoziția din Milano, de a folosi cercetarea acolo unde este nevoie pentru a Uh, scoate la capăt cu această problemă a hrănirii uh, planetei, atunci uh, va fi un semn bun. Și așa cum a spus și colegul De Castro, care a fost foarte implicat, atunci abia această um, expoziție mondială va fi lăsată urme și acestea ar trebui să fie o mai bună coordonare. Ace- actuala criza refugiaților nu se datorează doar războiului, ci și uh, unei crize a uh, hranei. Și de aceea trebuie să discutăm cu toții ce anume este necesar pentru a face față acestei probleme. Atunci când a avut loc conferința G7 în Bavaria, uh, când șefii de stat și de guverne au decis ca până în 2030 numărul celor care suferă de foame să fie înjumătățit, m-am gândit uh, că nu se poate să punem în circulație astfel de mesaje. Până în 2030 nimeni n-ar trebui să mai sufere de foame. Nu putem să acceptăm că în 2030 ar mai fi 400 de milioane de oameni care suferă de foame. De aceea toți oamenii trebuie să beneficieze de suficientă uh, hrană pentru ca să poată rămâne acolo unde s-au născut și unde au crescut. Mulțumesc, doamna Noise. Mulțumesc, mulțumesc și uh, invitațiilor noștri pentru prezentări. Eu mulțumesc și pentru faptul că analizăm acum uh, din nou această tematică a expoziției. Paul Di Castro, doresc să-ți mulțumesc încă o dată pentru angajamentul tău tot respectul, pentru că în rest intervenția mea nu va fi la fel de pozitivă precum a, a fost începutul, pentru că trebuie să fim conștienți de faptul că despre această expoziție s-au uh, scris și lucruri negative care trebuie să le acceptăm și să le discutăm cu sinceritate. Știu doar care au fost titlurile în mass media germană, dar am citit că și pe, prin alte părți. Uh, au existat astfel de păreri. Cum se poate ca uh, cele mai sărace țări din lume să nu participe la această expoziție atunci când este vorba de alimentație? Cum se poate că ca și concerne care decid în acest uh, domeniu să nu se implice? Cum poate să lipsească tema uh, celor care se refugiază din aceste motive. Sigur, nu are de a face acum cu criza de refugiați cu care ne confruntăm noi acum, dar este vorba de motive de migrație deja de decenii, atunci când oamenii nu mai pot să rămână pe terenul lor. Cum se poate uh, să avem clădiri fastoase, dar temele să uh, fie marginale? Trebuie să discutăm și despre această parte mai negativă a expoziției, să consider că prezentarea dumneavoastră este doar jumătate din adevăr. Cel de-al doua, cea de-a doua jumătate este că Nestle, Coca-Cola și alții au beneficiat de o platformă pentru a se prezenta. Știm cum Nestle, prin construcția de fântâni, face ca oamenii să trebuiască să plece despre terenurile pe care le-au cultivat altă dată pentru că pur și simplu le fură apa. Atunci când vorbim despre alimente, trebuie să vorbim cu sinceritate și să nu privim lucrurile în roz. Și încă ceva, vis-a-vis -vis de tematica Noi hrănim lumea. Nu, Europa nu are misiunea de a hrăni lumea. Europa are misiunea să facă un comerț în așa fel încât lumea să se poată hrăni în primul rând, așadar, trebuie să ne retragem despre acele terenuri care aparțin altora. Sigur că la expoziție au existat și întâlniri foarte interesante, ați vorbit și despre cercetare, nu vreau să neg acest lucru. Însă această expoziție a arătat și ocazia de a ne da mai mult de gândit și de a regândi această hrănire a planetei. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Eniu. Până acum o oră, dacă cineva m-ar fi întrebat la ce s-a referit expoziția de la Milan, aș fi zis că este un proiect major din partea guvernului italian pentru a prezenta Italia restului Europei și restului lumii cu toate lucrurile bune pe care le poate produce uh, Italia și pentru a reuni cercetători din întreaga lume, pentru că nordul Italiei este o regiune cunoscută pentru inovație. Asta a fost însă acum o oră uitându-mă la acest film, însă mi-am dat seama că n-a fost decât un exercițiu masiv de propagandă pentru Uniunea Europeană. Ce păcat! Uh, mi-a distrus uh, viziunea pe care o aveam înainte, dar așa e în politică. Acest eveniment uh, doar s-a întâmplat să fie avut loc în Italia, n-a avut mult de a face cu Italia. Unul dintre subiectele acestei expoziții s-a referit la siguranța alimentară. S-au menționat șapte puncte, cum anume putem atinge siguranța alimentară. În mod interesant, niciunul dintre cele șapte puncte nu s-a referit la reducerea dependenței de importuri. Pentru că până acum, până atunci, până la urmă asta este problema. Importul de milioane de tone de uh, soia din uh, modificate genetic din alte părți, pentru că în Europa nu se pot cultiva. Și până când celelalte grupuri în acest Parlament uh, nu se vor trezi uh, și își vor da seama că avem nevoie de tehnologii noi, vom ajunge să fim un fel de muzeu de istorie a agriculturii. Apoi, um, mi-am dat până la urmă seara care este și sistemul de gândire în spatele acestor eforturi. Dacă o companie multinațională dezvoltă ceva, atunci uh, este uh, inutil uh, dacă multinațională are și profit. Și unde ne duce această gândire? Asta înseamnă că tinerii din Uniunea Europeană cu interese în domeniul științei constată că produc ceva ce este util, care este uh, tărât în noroi de cei care nu doresc această inovare. Dacă continuăm așa, Europa va fi din ce în ce mai mult un muzeu agricol. Acum, în ceea ce vreți schimbările climatice, dacă intervine acestea, fermierii uh, pot fi ajutați să se adapteze, dar astăzi uh, există și o nouă conotație, pentru că fermierii, prin modalitățile pe care le uh, aplică, ați spus, pot schimba lumea împreună și v-aș fi recunoscător dacă ne-ați putea spune despre ce fel de alternative este vorba aici. Mulțumesc. Domnul Peterle. Am terminat. <clears throat> Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Eu... Eh, eh, Mulțumesc, domnule președinte. Eu sunt membru al Comisiei ENVI și sunt de asemenea copreședinte al grupului de lucru pentru probleme de sănătate și apicultor. Aș vrea să mulțumesc uh, domnului Fischler și celuilalt coleg pentru această prezentare și vreau să vă felicit pentru activitățile dumneavoastră la această Expo 2015. Pe mine m-a bucurat această dimensiune agricolă a evenimentului de la Milano. Bineînțeles că aș avea câteva critici de făcut, uh, unele dintre ele au fost deja menționate de antevorbitorii mei, însă cred că mesajul a trecut mai departe și am dat dovadă de cooperare într-un mod pozitiv. Ne-am întâlnit de asemenea cu tineri care uh, nu doreau mai puțină Europa, ci doreau mai multă ecologie și un mediu mai bine protejat. Cred că am descoperit abordarea cea bună, pentru că în ziua de astăzi nu putem face progrese dacă nu avem o abordare sistematică, conceptuală. Și cred că nu putem atinge obiectivul de durabilitate dacă nu ne asumăm și o responsabilitate la nivel global. În ceea ce privește siguranța alimentară, câteodată acest concept este interpretat doar din punct de vedere cantitativ și pentru foarte mulți aceasta înseamnă suficientă mâncare sau destulă mâncare, însă din punctul meu de vedere înseamnă mâncare sănătoasă. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Hoibuș. Ich möchte noch mal an das anknüpfen. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să plec de la ce spunea doamna Noichel. Am fost la expoziție și pentru mine a fost o abordare foarte tehnică și orientată spre creștere mi-am duceam aminte de Revoluția Verde din Asia din anii 60 și sigur că atunci s-a creat foarte multă creștere, dar între timp trebuie să vedem și ce pagube s-au creat în aceste regiuni. Trebuie să vedem ce s-a întâmplat cu terenurile noastre, ce s-a întâmplat cu aprovizionarea cu apă și cum s-au schimbat raporturile sociale în cadrul agriculturii. Și dacă ne uităm, acolo să vedem unde suferă cei mai mulți oameni de foame, sunt exact în aceste regiuni. Abordarea dumneavoastră așadar nu-mi place foarte mult. Pe finalul intervenției dumneavoastră spuneați că uh, este nevoie de muncă interdisciplinară, sunt uh, cu totul de acord cu dumneavoastră, dar din păcate v-ați referit doar la știință. Eu cred că dacă lucrăm interdisciplinar doar în cadrul științei, sau respectiv știința și uh, companiile private, atunci uh, nu ajungem departe. Trebuie să lucrăm interdisciplinar, dar trebuie să-i cooptăm pe țărani, trebuie să includem știința și cunoștințele lor, să vedem care sunt nevoile lor și nu putem să creăm ceva uh, științific care um, să nu-i ajute la nimic. Trebuie să ținem cont de posibilitățile lor. Pentru a crea o producție uh, rezistentă. Nu putem face acest lucru fără țăran și cu abordare pur științifică. Dacă mă uit doar la semințe, există această inițiativă a cartofului din partea Germaniei care se desfășoară în Kenya. Și în cadrul acestei inițiative, soiuri de cartofi din uh, Germania și Olanda sunt uh, cultivate, care sunt ideale pentru Uh, cartofi prăjiți. Aceste soiuri uh, nu sunt prea bune pentru Kenya, nu sunt la fel de rezistente ca soiurile locale și nu știu dacă cu un astfel de exemplu facem pași înainte dacă nu ținem cont de ceea ce se întâmplă la fața locului. Mulțumesc! Bardzo dziękuję. Pan poseł Zullo. Mulțumesc, domnul Zulo, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc și oratorilor pentru prezentările lor. Am să plec și eu de la un concept menționat de ei și anume cel al acțiunilor practice. Provocarea acestei expoziții era aceea de a ajunge la dreptul la hrană, nu în sensul posibilității de a se hrăni, ci de a o face într-o manieră sănătoasă. Din acest punct de vedere, nu sunt sigur că s-ar fi atins uh, obiectivul. Pentru că efectuând acest parcurs s-a dat mai mult avânt grupurilor mare, mari decât uh, micilor producători. Și de aceea alt uh, concept practic a fost acela de a susține siguranța alimentară. De fapt, n-am făcut decât să dăm posibilitatea, cel puțin din punct de vedere imaginii, acestor companii de a se prezenta um, acestor companii care de multe ori sunt un fel de prădători pentru cei mai slabi. Și atunci, um, vis-a-vis -vis de obiectivele pe care trebuie să le aibă această inițiativă, întreb dacă considerați că Comisia ar trebui să-și asume un rol de lider pentru a parcurge într-adevăr această, această cale spre dreptul la hrană și dacă aceste lucruri s-ar putea coordona cu toate realitățile internaționale, pentru că această viziune nu poate fi limitată doar la frontierele europene. Și cred că se impune să ne grăbim să facem acest lucru, pentru că cu cât pierdem mai mult timp, cu atât va fi mai rău. Pentru că dreptul la hrană este un aspect care privește atât mediul, migrația, dar și uh, sănătatea. De aceea nu putem să mai pierdem timp. Vă întreb dacă există uh, disponibilitatea de a merge pe această cale la modul serios. Dziękuję. Pan poseł Flanagan. Mulțumesc, domnul Flanagan. Thank you for the opportunity. Mulțumesc, domnule președinte. A fost într-adevăr o dezbatere și un film foarte interesant. Și eu îmi imaginez că ne spuneți toate acestea pentru a transmite mesajul și mai departe și pentru a încerca să facem ceva. Am văzut în acest video și nu sunt de acord deloc cu domnul Egniu că ar fi fost uh, un video de propagandă, pentru că ne se spunea acolo care sunt uh, realizările UE și faptul că este un succes nemaipomenit. Și pentru că uh, acesta este un element important, nu știu dacă ne puteți comenta faptul că foarte puțini eurodeputați au venit acolo. Bineînțeles, în calitate de politician poți să faci alegeri, să vezi unde mergi sau nu. Iar pentru această comisie, acest element este foarte important și totuși de eurodeputații de aici au ales să se ducă în altă parte și nu acolo. Și atunci, ce oportunitate avem să facem ceva și să implementăm ceea ce ați spus dumneavoastră? Pentru că asta spune foarte mult în legătură cu percepția noastră asupra cât de important este. Domnul Ferran, mulțumesc, domnule președinte. Obiectivul um, Expo 2015 era de lăudat, uh, siguranța alimentară. Nu am nimic de spus asupra acestei probleme. M-am dus și eu la Milano și am văzut acolo, într-adevăr, că prietenii noștri italieni organizaseră foarte bine evenimentul de acolo. În ceea ce privește inovarea pentru productivitate, ansamblul țărilor UE și Franța printre ele s-au uh, uh, gândit la această temă de mai mult timp. Franța și țările europene au ținut cont de așteptările cetățenilor europeni, ținând cont de principiul de precauție, în special pentru OMG-uri și, de asemenea, în ceea ce privește producția de calitate. Cred că Europa este lider la momentul acesta cu multe bune practici, în special în domeniul fitosanitar, sănătatea animalelor și așa mai departe. Însă problema se află în altă parte, domnule președinte, și cred că practic aici uh, nu vedem uh, lucrurile prea clar. Așa cum ne spunea domnul fost comisar, trebuie să vedem lumea ca să înțelegem uh, ce se întâmplă. Trebuie să ne dăm seama ce se întâmplă și cu Rusia aici și problema embargoului rusesc care a uh, sancționat uh, relația privilegiată pe care o aveam. Deci uh, problema se află în altă parte, cum spuneam mai departe, și este vorba aici de criza care e pe cale să ruineze marea majoritate a fermierilor noștri. Și această criză nu este întâmplătoare sau nu este urma unui, urmarea unui blestem, ci este urmarea logică a opțiunilor politice și economice pe care le-a făcut Comisia Europeană. Pentru că în ultimele trei decenii Cred că toate puterile europene știu că uh, consecințele nefaste ale politicii agricole ale Comisiei Europene au fost uh, groaznice și, din păcate, suntem abia la început. Trebuie să vorbim despre aceste elemente pentru că ele sunt esențiale și trebuie să tragem concluziile necesare, pentru că dacă ne dorim siguranța alimentară, dacă dorim să îmbunătățim principiul precauției, și a producției de calitate, atunci trebuie ca fermierii europeni să dispună de mijloace necesare, de capacitatea necesară. Și în momentul în care instabilitatea a devenit permanentă, cred că adevărata dezbatere pentru progres și pentru cercetare este aceea de a asigura un cadru juridic și economic care să ne asigure această suveranitate economică. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Danta. Mulțumesc, domnule președinte. Expo 2015 de la Milano i-a atras cu pasiune pe vizitatori pentru a reitera ce s-a spus deja aici, pentru că spre deosebire de alte expoziții universale, ea atragea atrăgea fiecare vizitator prin uh, felul în care propriile sale gesturi și atitudini alimentare se reflectau acolo. Comitetul de organizare stabilise un cadru și cred că ceea ce este interesant uh, în urma vizitelor realizate este interesant de remarcat uh, diversitatea extremă cu care diversele state au răspuns la întrebările puse și cred că trebuie să spunem cu sinceritate că participarea marilor state a fost decepționantă, iar țările care sunt, sub, sunt supuse unor dificultăți mari la ora actuală s-au descurcat foarte bine și au dat chiar lecții marilor state. Mă gândesc aici la gestiunea resurselor hidrologice din regiunile deșertice, de exemplu, în momentul în care noi ne punem problema schimbărilor climatice. Aceasta ne arată, pe de altă parte, în ce măsură aceste țări, în ciuda diversității regimurilor politice, reușesc în lumea întreagă să acorde în continuare o importanță deosebită agriculturii și, așa cum spunea uh, domnul Fischler, și o importanță deosebită siguranței alimentare. Cei care consideră că e posibil și ușor să te hrănești la un preț scăzut în alte regiuni ale lumii, cred că uh, și-au dat seama, dacă au vizitat aceste pavilioane, că echilibrul la nivel global este din ce în ce mai delicat pentru a asigura uh, hrana populației globale pe termen mediu și lung. Eu am avut uh, norocul să văd care este situația acolo și mă aflu uh, într-un oraș franțuzesc uh, care se află în apropierea frontierei cu Milano și iată, cred că trebuie să ne dăm seama din nou de problema alimentară la nivel global. Este una dintre lecțiile pe care le avem de învățat în urma acestei expoziții și noi, membrii Comisiei acesteia trebuie să profităm de ce am învățat acolo. De altfel, a fost uh, un eveniment care a fost organizat în mod uh, extraordinar și eu, în cele două vizite pe care le-am făcut la Milano, una în cadrul acestei uh, comisii, n-am simțit deloc că ar fi fost vreo presiune exercitată din partea vreunui lobby sau altuia. Cred că fiecare putea să găsească acolo ceea ce căuta. Oricum vreau să mulțumesc organizatorilor și nu pot să spun decât că am un regret uh, mic, să zic așa, pentru că mi se pare că pavilionul UE mm, era decepționant dacă ținem cont de munca care se face la nivelul UE în domeniul agriculturii și dacă ținem cont de rolul pe care UE îl are în agricultură și de bugetul pe care l-a alocat acestui domeniu de ani de zile. Mulțumesc! Mulțumesc și acum uh, doamna Petir. Mulțumesc, domnule președinte. Eu am participat la conferința internațională în ceea ce privește siguranța alimentară și la nivel global, care s-a organizat în cadrul expoziției de la Milano și eu am fost în um, pavilionul oficial din partea UE, alături de doamna uh, McGuinness uh, din partea grupului BP și din partea domnului Rubic. Energia pentru viață. Aceasta era una dintre principalele teme ale expoziției și cred că este un element esențial în ziua de astăzi. Problema asigurării hranei pentru populația care este în creștere, asigurarea siguranței alimentare. Toate acestea sunt priorități ale UE și cred de aceea că astăzi ar trebui să vorbim despre rolul cercetării și al inovației pentru a atinge aceste obiective. Totuși, dacă e vorba de foamete în lume, aceasta nu este o problemă neapărat legată de hrană, ci mai degrabă o problemă de natură politică. Și soluția nu se află în organismele modificate genetic. Nu, cred că putem rezolva problema foametei printr-o Uh, repartizare mai echitabilă a alimentelor existente. Datele disponibile ne arată că 1,3 miliarde de tone sunt uh, uh risipite degeaba în fiecare an. Este o treime din alimentele uh, produse și 100 de tone doar în cadrul UE. Pe de altă parte avem 850 de milioane de persoane înfometate în lumea întreagă și numărul lor este în creștere. Iată de ce trebuie să ne schimbăm politicile și abordarea noastră. Și aceasta este una dintre temele care au fost dezbătute la Milano. Eu am vizitat mai multe pavilioane de acolo, în special, bineînțeles, cel care reprezenta UE-ul uh, și de asemenea cel al Vaticanului, care era, să zic, uh, cel mai modest, dar de asemenea cel mai pragmatic. Pentru că acolo se arătau proiectele Bisericii Catolice implementate în lumea întreagă pentru a-i ajuta ca pe cei care uh, nu au ce să mănânce sau pe săraci în general. Uh, se reprezenta, de exemplu, o masă în jurul căreia se afla o familie și asta este cea mai importantă. Mulțumesc! Oui, merci, Monsieur le Président. Euh, domnule Andriu, mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să mulțumesc, domnule Fischler, pentru um, observațiile sale, chiar dacă am sosit ceva mai târziu, uh, mai târziu la reuniune. Vreau să-i mulțumesc și uh, domnului De Castro pentru activitățile sale eu uh, am urmărit îndeaproape activitățile de la expoziție și trebuie să vă spun că, uh, domnule Fischler, v-ați referit la un element important și anume faptul că siguranța alimentară la nivel mondial uh, devine un element esențial al siguranței în general, al securității. Pentru că trăim vremuri tulburi care ne arată cât de real este această afirmație. Cu toții suntem preocupați de chestiunea siguranței alimentare. Și uh, trebuie, cu toții ne, ne întrebăm, așa cum uh, și la Milano s-a pus întrebarea, cum putem atinge obiectivul asigurării siguranței alimentare. Avem două opțiuni. Trebuie ca unii să-i hrănească pe ceilalți sau trebuie să încercăm să găsim o variantă în care problema alimentară se rezolvă la nivelul local, prin modificarea modului de viață al um, oamenilor din regiuni diferite. Și întrebarea este dacă cele două variante sunt compatibile. În funcție de opțiunea pe care o vom alege, putem uh, face cercetare și inovare în acel sens. Trebuie ca cercetarea și inovarea fie pot uh, servi interesele celor uh, care cresc din ce în ce mai mult, multinaționalelor care pretind să hrănească restul planetei, sau investim cercetare uh, și dezvoltare și, și inovare pentru a dezvolta zonele în sine și a ajuta pe cei care locuiesc în acele zone sărace să se autogestioneze. Putem uh, schimba în mod real uh, domeniul alimentar, însă e vorba de obiective politice pe care trebuie să le stabilim împreună pentru a vedea în slujba cărui, cărui uh, cel vrem să punem cercetarea și inovarea. Acum producția se uh, concentrează în detrimentul ocupării teritoriilor din uh, întreaga lume. Trebuie să stabilim clar obiectivele înainte de a crea instrumente și pentru a încheia, revin la ce ați spus dumneavoastră. Siguranța alimentară este importantă, este un element esențial al componentei de securitate. Însă, să nu uh, alunecăm uh, pe panta light motivului, noi suntem cei mai puternici, noi trebuie să-i hrănim pe ceilalți. Uh, Nu doar cercetătorii sunt cei care știu cum să pot rezolva aceste probleme. Agricultorii, fermierii își cunosc cel mai bine teritoriile. Trebuie ca know-how-ul să fie um, transferat și ca oricine să poată profita de bunele practici pe care le-au descoperit um, alții, pentru fiecare își cunoaște cel mai bine propriul teritoriu. Președintele, domnilor și domnilor, lista vorbitorilor acum este încheiată pentru această dezbatere. Îi vom invita pe oaspeții noștri să răspundă la comentariile și întrebările care li s-au uh, adresat. Lăsați-ne dumneavoastră, domnilor, să decideți cine va interveni primul. Văd că domnul Wilkinson dorește să o facă. Mulțumesc foarte mult, domnilor și domnilor, pentru comentarii și pentru că v-ați exprimat opiniile. Cred că siguranța alimentară la nivel global va fi problema principală a umanității până în 2050. Va fi cel puțin una dintre problemele umanității, dacă nu singura populația crește, obiceiurile alimentare sunt în schimbare și uh, să sperăm că standardele mai înalte de viață vor duce la o schimbare în bine acestor uh, obiceiuri. Schimbările climatice au dus la reducerea rezervelor de apă, în special în um, zonele sărace ale lumii, care se confruntă cu secetă gravă. Trebuie ca în următorii ani să rezolvăm, să abordăm aceste probleme din punct de vedere strategic. Sper că Uniunea Europeană va lua, își va asuma un rol de conducere și în privința acestui lucru, cum a făcut-o și în domeniul schimbărilor climatice și în cadrul um, obiectivelor de, durabile ale mileniului. Cred că Cercetarea și inovarea sunt un obiectiv crucial care trebuie să reunească eforturile tuturor, eforturile tuturor părților implicate, pentru că nu e vorba doar de ai uh, reuni pe cercetători. Trebuie ca și comunitățile agricole din diferite părți ale lumii să se implice direct. Și trebuie să facem progrese într-un mod care implică regiuni diferite ale lumii și organizații diferite pot să vă spun că comitetul uh, condus de domnul Fischler um, au activități foarte importante, atât comisarul Hogan cât și Moida și uh, lucrează în strânsă cooperare. Comisarul Moida a vorbit deja despre un, un domeniu de cercetare alimentară în uh, jurul datei în care s-a sărbătorit ziua internațională a alimentelor în 2016, cred că vor fi și uh, câteva anunțuri cu privire la acest lucru. Deși uh, problema siguranței alimentare a fost făcută foarte publică la Expo Milan 2016, cred că multe pavilioane au făcut o treabă deosebit de bună din acest punct de vedere. Și acestea nu proveneau doar neapărat din zonele bogate ale lumii. Au fost pavilioane care uh, au avut mesaje foarte contundente în privința problemelor, uh, problemelor importante, precum uh, seceta. Mesajul foarte important care s-a desprins ca urmarea Expo 2016 a fost că lumea, mapa mondul trebuie să acționeze. Eu aștept cu mult interes acțiunile Parlamentului și Comisiei în acest sens pentru uh, întâmpinarea acestor nevoi. Îi voi da acum cuvântul domnului Fischler, care se va referi la chestiunile pe care le consider relevante în legătură cu activitățile Comitetului Științific. Franța, ai cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Voi vorbi cealaltă limbă pe care o cunosc. Vreau să clarific în primul rând câteva chestiuni pentru a mă asigura că nu sunt neînțelegeri. Comitetul Științific de Coordonare nu a avut niciun fel de influență mm, asupra structurii mm, pavilioanelor. Noi am fost invitați pentru a discuta chestiuni legate de cercetare și dezvoltare. Și uh, exact acesta este lucru pe care l-am făcut. Și așa ne-am îndeplinit și mandatul, dar mandatul nu se referea la o propunere de reformă a politicii agricole comune sau o reformă a politicii din Brazilia. Și misiunea noastră nici nu a fost aceea de a prezenta ideologia agrare. Um, există multe astfel de ideologii dar nu asta a fost treaba noastră. Treaba noastră se referea la cunoaștere, nu la opinii. Și aș dori să mai clarific încă un lucru. Pentru ca să nu apară uh, neconcordanțe. Interdisciplinaritatea înseamnă că diferite discipline științifice trebuie reunite ceea ce a spus dumneavoastră, am subliniat și eu uh, in extenso și anume implicarea și a politicului și a țăranilor, asta este transdisciplinaritate. Eu cred că nu ar trebui să confundăm cele două noțiuni. Și același lucru este uh, valabil și pentru gândirea în sisteme. Este una dintre marile erori ale trecutului în multe domenii, nu doar în domeniul economic agricol. Dacă noi gândim la politica economică în ansamblu, deseori am acționat mult prea punctual și foarte specific pentru o singură disciplină. Însă dacă vreți să dezvoltați o regiune din Africa, atunci acest lucru nu se poate face doar prin intermediul agriculturii. Mulți factori joacă un rol și doar dacă toți acești factori sunt reuniți în cadrul unui concept, atunci abia există șansa de a avea succes. La asta se referă gândirea tip sistem și asta și înseamnă că trebuie să acceptăm că sistemul uh, alimentar de la nivel global este unul foarte complex și trebuie să învățăm să uh, ne adaptăm la acest lucru. Este singura șansă de succes pe care o avem. Un element pe care nu l-am menționat, dar care este la fel de important, <coughs> da? Există în continuare milioane de oameni care suferă de foame sau sunt subnutriți. Însă avem aproape încă o dată pe atâția care trăiesc o alimentație greșită. Problema pe care o are Africa cu hrănirea populației înseamnă însă în alte părți ale lumii costuri excesive cu, în sistemele de sănătate pentru cei care sunt supraponderali și din acest motiv au probleme de sănătate vă mai spusesem și cu altă ocazie că doar în Germania costurile suplimentare ale supraponderalității sunt 100 de miliarde pe an. Haideți să ne gândim ce înseamnă acest lucru la nivel global și dacă vă uitați la structuri, veți constata singur că această problemă este cea mai, la nivel cel mai ridicat în țările în curs de dezvoltare. Dintre toate țările, Mexicul conduce în această privință. Și cred că și aici avem un rol important de îndeplinit. Acum, care ar trebui să fie rolul Europei din perspectiva sustenabilității? Eu cred că aici noi, europenii, ar trebui să fim uh, mai precauți, pentru că cu siguranță, nu, și n-am spus acest lucru, nu este misiunea Europei să hrănească planeta, ci trebuie să creăm premisele necesare pentru ca majoritatea alimentelor să poată fi produse, sigur, în funcție de posibilități, la fața locului, să poată fi distribuite acolo și să nu trebuiască să uh, transportăm uh, alimentele în jurul întregului glob. Și sigur, e o chestiune bine cunoscută că la noi, în Europa, nu peste tot sectorul agricol lucrează într-o manieră durabilă. A intensifica durabilitatea, un concept care vine din Regatul Unit, din partea guvernului britanic, deci o intensificare durabilă cum se spune acolo, nu înseamnă de a produce mai mult peste tot, ci înseamnă, pentru anumite sisteme agrare, să, produc, că, să produci mai mult mediu și nu mai multe alimente. Vedeți așadar că cu aceste lucruri trebuie să procedăm uh, așa cum trebuie dacă vrem să facem progrese. Și trebuie să mai adaug că dacă aș avea acum pe final o dorință de exprimat, pentru că asta a fost una dintre solicitările cercetătorilor care au participat la discuțiile noastre, este următorul lucru. Ar trebui să vă îndepărtați puțin de la modul de gândire conform căruia în Europa ne mai aflăm în continuare în vârful cercetării agricole. Sunt uh, alte țări acum și dacă mă gândesc că la Brazilia sau și mai mult China, aceste țări studiază aceste aspecte mai sistematic și beneficiază și de programe mai bine dotate decât în cazul nostru. Și de aceea rugămintea mea adresată dumneavoastră ar fi aceea să verificați, pentru că în noile perspective financiare, atunci când vorbim despre cheltuielile de cercetare, există o anumită sumă destinată cercetării în domeniul agrar și analizați puțin uh, unde s-a ajuns până acum, câte proiecte există deja și dacă din uh, punctul vostru de vedere chiar sunt uh, proiectele care se impun. Eu cred că o implicare a societății în politica uh, de cercetare ar fi însă binevenită. Și în plus, și asta cu titlul de rugăminte, cred că ideea ar fi ca Europa să redevine lider atunci când este vorba de securitatea alimentară la nivel global și nu poate fi, nu putem vorbi decât despre o siguranță alimentară globală, pentru că într-o lume globalizată nu putem uh, diferenția pe mai multe domenii. Și faptul că trebuie să intervenim uh, e clar. Însă trebuie să o facem uh, în mod corect și trebuie să mai urmeze și o discuție în acest sens. Pentru că nu poate fi vorba doar de o acțiune unică la care să ne limităm. E o misiune pe care trebuie să o îndeplinim în continuare, la fel cum și politica agrară va mai avea nevoie și pe viitor de anumite reforme. În final, aș dori să vă mulțumesc pentru această discuție foarte interesantă și aș dori să vă invit să consultați proșura care v-a fost pusă la dispoziție atunci când veți avea timp și veți constata că s-a discutat uh, și despre chestiunea importurilor, la care v-ați referit pe bună dreptate, la fel ca și multe alte teme de cercetare. Însă sigur nu e posibil uh, să te refer la toate aceste teme într-o prezentare de 5 minute. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Cred că trebuie să ținem cont atunci când uh, se menționează cele 800 de milioane de oameni, trebuie să ținem cont de faptul că nivelul de subnutriție variază. Nu e vorba de 800 de milioane de oameni care fac foamea. Asta cum a spus uh, domnul Fischler, când revizuim uh, politica agricolă comună, putem ține cont de lucrurile pe care le aflăm acum. În programul Europa 2020, cercetarea și uh, inovarea au fost uh, chestiuni foarte importante în seminarele organizate de uh, Direcția Generală Inovare și de comisarul Hogan. În aprilie sau mai, Comisia va pregăti poziția sa referitoare la um, locul ocupat de cercetare și dezvoltare în industria agroalimentară. În ultima instanță vreau să-i mulțumesc uh, și Comisiei Europene care și-a adus o contribuție deosebită la pregătirea expoziției Milano 2016 și vreau să le mulțumesc uh, invitațiilor noștri, domnul Wilkinson și domnul Fischler, pentru prezența lor aici și pentru faptul că ne-au împărtășit ideile lor. Vă mulțumesc pentru broșură și, așa cum a spus uh, și domnul Fischler, sunteți invitați să o citiți pentru că ea reprezintă un compendiu, o culegere de experiențe adunate pe parcursul pregătirilor uh, expoziției de la Milano 2015. Vreau să le mulțumesc uh, tuturor celor care s-au implicat activ în aceste pregătiri. Vreau să-i mulțumesc în mod special domnului De Castro. Încă o dată le mulțumesc oaspeților noștri și vă rog să acordăm o scurtă pauză pentru a ne lua, pentru a le permite oaspeților noștri să părăsească sala. Państwa, przechodzimy. Bardzo dziękuję. Domnilor și domnilor, să trecem acum la punctul 5 de pe ordinea de zi, producția ecologică și etichetarea produselor ecologice, modificarea regulamentului Parlamentului European și al Consiliului, regulamentul privind controlele oficiale și abrogarea un anumit regulament pe care nu-l voi menționa acum aici. După cum știți, domnul uh, Hoisling este raportor pentru acest raport. Care este stadiul trialogului? Ei bine, au avut loc trei uh, reuniuni tripartite două întâlniri în, pe timpul președinției Luxemburgului și una pe durata președinției olandeze. Negocierile sunt dificile atât din punct de vedere politic cât și din punct de vedere tehnic. După cum am spus, raportorul nostru este, este domnul Hoisling și cred că cel mai bine ar fi să îl invităm să ne prezinte situația actuală în legătură cu aceste chestiuni dificile, atât politic cât și tehnic. Domnule raportor, Iertați-mă, v-am spus, domnule comisar, în loc de raportor, dar dau cuvântul Da, mulțumesc. Așa cum ați spus, e vorba de un dosar destul de stufos și nu sunt negocieri simple. Am avut deja trei trialoguri, două sub președinție luxemburgheză. Am fi făcut mai mult, dar știți și dumneavoastră pe final de președinție președinția în funcție se concentrează la acelor lucruri pe care reușește să le și finalizeze. Am avut deja un uh, trialog și uh, în cursul acestei președinții și pe 29 urmează următorul. Mai avem uh, și uh, întâlniri uh, programate până în iunie, 6 ca număr. Sperăm că vor avea și succes. Președinția olandeză ce exprimă speranța că se va ajunge la un acord, dar pe multe puncte va trebui să mai găsim un acord. Trebuie să subliniez că atmosfera negocierilor cu Comisia și cu Consiliul este una bună, facem progrese bune. Am avut o serie întreagă de întâlniri de ordin tehnic, unde am încercat să găsim compromisuri față de ce, spune, ce spunea domnul Hogan aici. Reușim să facem și progrese, doar că nu, treb- nu vrem să facem acest lucru în detrimentul calității, pentru că nu putem să uh, punem aceste lucruri pe urmă în povara țăranilor și să stabilim acum lucruri pe care să nu le mai putem corecta. Am discutat despre articolul 2 și 1, domeniul de aplicare, definiție și uh, condițiile de producție și ultimul serialog s-a referit la importuri în mare măsură. Este un domeniu esențial unde vom încerca să găsim cât mai rapid un acord, dar care în detaliu este dificil. În ceea ce privește domnule de aplicare, aici va trebui să clarificăm ce fel de produse intră în contract și care în anex. Aici am ajuns la un acord în modul, la modul că Comisia poate să adauge produse prin acte delegate, însă nu le poate elimina sau modifica și nu am ajuns încă la un acord, ci am primit un mandat din partea Parlamentului ca uh, uh, asigurarea comunitară să fie introdusă și nici în ceea ce privește pesticidele și plantele medicinale, nici aici n-am ajuns la un acord. În ceea ce privește obiectivele și principiile, poate pentru mulți este o discuție care nu este considerată atât de importantă, însă are efecte majore asupra legislației. Obiectivele și principiile nu au fost diferențiate în fosta propunerea comisiei, am ajuns însă totuși la un acord în ideea că trebuie diferențiate, delimitate și că în ceea ce privește obiectivele va trebui să definim în cum uh, anume uh, ce este uh, agricultura ecologică, deci chestiuni generale care trebuie clarificate pentru a nu lăsa semne de întrebare ulterior. De acord am căzut uh, și asupra un altul punct, uh, știu că este o temă controversată și în special colegii în Germania au o problemă aici și anume în ce măsură agricultura ecologică trebuie să uh, fie legată de pământ. Va trebui să găsim acum pentru zonele rurale posibilități ca să nu ne autodepășim în ambiții. Apoi au existat și discuții intense în ceea ce privește întreprinderile mixte, tematică privită într-o manieră foarte diversă. În statele membre, Comisia a propus uh, în esență să se renunțe la acestea. Consiliul și Parlamentul au altă atitudine. Am subliniat însă foarte clar și este și chestiunea cea mai contencioasă că sigur vor exista întreprinderi mixte și în viitor, dar uh, vor exista uh, sectoarele trebuie foarte clar delimitate, deci să nu avem uh, vaci ecologice pe de o parte și agricultură intensivă pe de altă parte. Aici trebuie să uh, stabilim lucrurile cu claritate pentru a păstra încrederea consumatorului, dar să lăsăm totuși marja necesară pentru diferitele întreprinderi ca să poată produce. Acum, în ceea ce privește trecerea la mm, la această manieră de producție. Aici comisia nu a ținut cont de toate aspectele. Ideea este să încercăm să nu le îngreunăm acest parcurs, această trecere de la agricultura comercială la cea ecologică. Nu trebuie să venim cu reguli suplimentare. În ceea ce privește interdicția OMG-urilor, Um, aștept cu interes să vă strige colegul. Dar e clar că și în ceea ce privește importurile, trebuie să avem grijă că acolo unde nu există reglementări cu privire la mng uri să venim noi cu precizările necesare. Și vă spuneam la început că mai există un domeniu unde uh, încă nu s-a ajuns la un acord, dar care poate va trebui să facă obiectul unei reglementări separate și anume importurile în tocmai. Uh, Aici trebuie ca uh, prevederile să prevadă o conformitate cu legislația europeană, ceea ce la primă vedere sună bine, dar face ca mm, să nu fie posibilă implementarea așa 100%. Deci avem nevoie de reguli de conformitate care să fie oarecum echivalente. deci reguli de echivalare pentru ceea ce importăm din state terțe, unde, acolo unde nu există tratate cu aceste țări, pentru că Comisia încearcă să încheie tratate cu multe țări de recunoaștere reciprocă, dar nu se va putea cu toate țările și numărul excepțiilor trebuie de asemenea redus și numărul standardelor, ceea ce nu e neapărat ușor în cadrul negocierilor pentru că întrebarea e cum putem simplifica controlele fără a periclita standardele. Însă trebuie oarecum fuzionate mai multe standarde diferite care există în momentul de față. Deci un punct major la care mai lucrează și echipele uh, tehnice și sperăm că se va putea ajunge la un acord. Însă mai spun încă o dată foarte clar, dacă se va ajunge la un acord, acesta nu trebuie să fie în detrimentul calității, pentru că agricultura ecologică din Europa are standarde înalte pe care nu vrem să le periclităm. În acest context, aș dori să mulțumesc și celorlalți colegi, raportori din umbră pentru buna și intensă colaborare, suntem un sistem armonic al Parlamentului European, trebuie spus acest lucru și trebuie dori în mod expres să mulțumesc și secretariatului, fără de care aceste trialoguri foarte detaliate și dificile n-ar fi fost posibile și în cursul acestui an. Uh, ritmul se va păstra la fel de alert, însă sunt convins că cu susținerea celorlalte grupurile politice vom putea ajunge la un acord. Acum, dacă se va finaliza întreg dosarul până în 30 iunie, asta depinde și de poziția celorlalte instituții. Czego panu i sobie życzymy. Prosimy o zabranie głosu pana Același lucru vi-l doresc uh, și eu și ne doresc și nouă, ne doresc și nouă. Domnul Hacula are cuvântul. Domnul Tacula, uh, mulțumesc. Două chestiuni cheie aș vrea să menționez. Raportorul pentru Comisia Agri a fost uh, rugat să țină cont de aceste lucruri atunci când actualizează raportul privitor la Um, agricultura biologică. În primul rând, în ceea ce privește serele, conform regulii 76 a Parlamentului European, doar uh, producția bazată pe sol este acceptată. Aici este vorba este alt tip de producție. Uh, produsele organice de seră din statele nordice ale Uniunii Europene ar putea deveni astfel imposibile. În uh, Finlanda, rădăcinile plantelor din sere nu pot să stea în sol pentru că acesta este înghețat. Interzicerea producției de seră în climatul nostru nu este acceptabil și contravine obiectivului revizuirii. Trebuie ca producția organică să poată continua în toate statele membre și în condiții climatice diferite. Vreau să subliniez că că dacă creștem legume în sere, evităm pierderea de nutrienți, de substanțe nutritive importante. orientarea bazată pe risc este în conformitate cu obiectivele REFIT. Abordarea generală a Consiliului este realizarea unui compromis uh, echilibrat, care să includă și abordarea bazată pe risc și alte aspecte. De asemenea, trebuie avut în vedere reducerea poverii administrative. Pentru că astfel vom folosi mai eficient fondurile publice. Parlamentul European susține abordările generale ale Consiliului în uh, această privință. Îl voi întreba pe domnul Hoisling cum uh, va promova în calitate de raportor al Comisiei Agri aceste chestiuni la următorul uh, trialog pentru a ajunge la un acord cu Consiliul. Agliub. Mulțumesc. Domnul Agniu. Mulțumesc, domnule președinte. De data aceasta avem pe cineva din țările scandinave aici uh, și tocmai înainte s-a vorbit despre probleme pe care le-am menționat și eu din partea colegilor mei de grup din Suedia. Dacă îl auzim pe raportor ce spune, care a fost implicat în trialog, Dânsul spune că există această legătură cu solul care n-a fost rezolvată. Însă eu aș vrea să știu care este poziția dumneavoastră personală. Considerați că fermierii din uh, Scandinavia ar trebui să fie scutiți pe această temă sau doriți să rămâneți pe această atitudine uh, a agriculturii biologice pure uh, și să nu acceptați altceva. N-am înțeles prea bine care este poziția dumneavoastră, pentru că asta ar clarifica mult lucrurile. Uh, dumneavoastră sau comisia, practic, uh, sunteți încăpățânați aici? Ați vorbit despre ferme mixte, cu aceasta sunt de acord, dar ați uh, menționat și faptul că uh, animalele nu trebuie amestecate. Deci, uh, iată, întâmplător mai putem să fim și de acord și văd că râdeți. Ați menționat și numele meu în ceea ce privește OMG-urile. Și dacă clienții de agricultură organică nu doresc să mănânce nimic care este afectat de OMG, indiferent că e vorba de plante sau de carne. Eu n-am nicio problemă cu asta. Clientul are întotdeauna dreptate și trebuie să luptăm pentru asta, dar mă îngrijorează un alt fapt și mă întreb dacă asta a intrat în legislația pe care o doriți și anume dacă ag- agricultorii uh, de agricultură biologice pot impune altceva asupra celorlalți. Deci, uh, această asociere de, uh, asoci, aceste asociații vor spune că nu acceptă așa ceva și atunci nu se va putea certifica produsul respectiv, pentru că, din punctul meu de vedere, asta ar întrece orice limită și cred că trebuie să existe o regulă în ceea ce privește filiera produselor biologice, care să fie foarte clară. Mulțumesc! Mulțumesc, uh, doamna Eranz Garcia. Mulțumesc, domnule președinte. Eu salut faptul că am ajuns la un acord la o temă atât de importantă cum ar fi exploatațiile de natură mixtă. Și în țara mea, domnule Agniu, avem această problemă a exploatațiilor mixte și dacă n-am fi rezolvat problema, am fi avut o problemă pentru a avea producție ecologică europeană. Pentru că principalul producător este tocmai Spania. Așa că salut acest acord în sensul cel bun, în sensul care a fost marcat atât de Consiliu cât și la Parlament. Însă s-au făcut uh, puține progrese la chestiunile de natură politică și nu tehnică, pentru că de mult timp uh, ne ocupăm de acest uh, text, de agenda producției ecologice și totuși nu am ajuns să finalizăm textul. Deci vă doresc succes în continuare și în special îi doresc uh, succes domnului raportor pentru o temă foarte importantă, cea a regimului de importuri. Pentru că dacă noi dorim cu adevărat ca consumatorul european să aibă încredere în produsele biologice care sunt pe piață comercializate și eu sunt prima care îmi doresc asta, pentru că asta înseamnă să se vândă multe produse spaniolești, dar dacă ne dorim ca consumatorul european să aibă încredere în aceste produse biologice, atunci trebuie să fim foarte stricți cu alimentele care intră în UE, pentru că altfel vom ajunge la probleme de uh, lipsă de siguranță alimentară. Și nu mi-aș dori ca din cauza problemelor la acest acord să avem o problemă de siguranță alimentară cu această producție ecologică în Europa, pentru că această problemă ar apărea fără îndoială cu produsele care vin din afara UE. Deci vă doresc uh, să fiți foarte prudenți uh, la momentul uh, încheierii acordului la această temă, pentru că eu îmi doresc, cum am spus, ca producția ecologică să se vândă foarte bine în Europa și în condiții de siguranță. Mulțumesc! Mulțumesc, uh, domnul Loazo. Mulțumesc, domnule președinte. Consumatorul cere, într-adevăr, mai multe informații și eu sunt pentru dezvoltarea agriculturii biologice și în condiții stricte, dar mi-e teamă că proiectul uh, dumneavoastră nu favorizează decât agricultura biologică pe scară industrială. Bineînțeles, uh, scopul acesteia este aceea de a face profit uh, de pe urma obiceiurilor alimentare ale consumatorilor și au pus mâna pe această piață și nu Uh, micii uh, fermieri, fermieri se bucură de această posibilitate, ci e vorba de profituri care merg mai degrabă către marile grupuri industriale. E vorba aici de o încercare de uniformizare, ceea ce este imposibil de făcut, pentru că fiecare fermă are propriile sale specificități. De asemenea, proiectul dumneavoastră se bazează pe modelul economic al UE, și anume cel al competitivității și al liberului schimb. Și mă întreb dacă obiectivul principal al producției bio nu este pus astfel sub semnul întrebării, pentru că pentru mine înseamnă să mănânci alimente sigure, să nu accepti uh, produse chimice, respectarea sezonului și, de asemenea, independența alimentară. Și uh, dacă se spune că este doar o etapă pentru a modifica anumite nume utilizate și știm că foarte multe fructe și legume biologice sunt importate din Franța. Trebuie să vedem care este uh, costul acestora și costul din punct de vedere al um, emisiilor de dioxid de carbon. Știm de asemenea că produsele în afară sunt de 10 ori mai scumpe decât cele locale. Există de asemenea tendința de a se utiliza aceleași metode ca cele ale grupului, grupurilor industriale, de exemplu grupul spaniol Bionest, uh, care produce căpșuni, a fost uh, adus în instanță fiind acuzat uh, de dumping social. De asemenea, se spune că pe măsură ce se lungesc circuitele de comercializare, riscurile sunt mai mari și, uh, practic, micii fermieri au puține posibilități să scape procesului de industrializare masivă. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Aguilera, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Iau cuvântul aici uh, după colegul meu, uh, Loazo, uh, și vreau să spun că s-a referit la agricultorii din regiunea Huelva în Spania și nu cred că e vorba aici de dumping social în niciun caz. Cred că este vorba de o muncă absolut respectabilă, respectabilă de ambele părți. Deci trebuie să respectăm munca pe care o fac uh, multe persoane din multe companii și nu puteți să faceți astfel de acuzații aici. Pentru domnul Hausling, aș vrea să clarificați mai bine care este situația cu importurilor. Uh, sunt de acord cu doamna Eranz, pentru că această temă este foarte importantă și miza este foarte mare cred că interesul tuturor este acela de a reglementa cât mai bine procesul importurilor în domeniul agriculturii biologice, pentru că altfel, atât din punct de vedere al consumatorilor, cât și din punctul de vedere al producătorilor biologici din uh, Europa, pentru care avem niște criterii foarte stricte, care trebuie să fie stricte, dar e clar că dacă vom putea aduce aici din import produse cu standarde mai puțin exigente, până la urmă acest lucru nu este bun nici pentru producători, nici pentru consumatori și nu este deloc echitabil. Deci aș dori mai multe informații pentru a vedea care este situația actuală. Mi-aș dori de asemenea să mă refer și la calendar, pentru că am înțeles că dumneavoastră considerați că lucrările se vor încheia sau încercați să le încheiați până în iunie, din câte am înțeles eu. Nu știu dacă mai aveți multe chestiuni de dezbătut sau nu, dar e important să încheiem negocierile cât mai repede cu putință, să o facem bine, așa cum a spus și dumneavoastră, și cred că acesta este și obiectivul dumneavoastră, dar mi se pare că timpul care a fost prevăzut este prea mult. Nu știu dacă mai sunt multe teme uh, importante care nu au fost încă negociate sau nu. Pe de altă parte, aș dori să știu în ceea ce privește transferul și contaminarea încrucișată, dacă această chestiune s-a încheiat definitiv în cadrul trialogului, pentru că dumneavoastră n-ați făcut nicio referință și aș vrea să știu care este situația. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Andriu. Mulțumesc, domnule președinte. Dezbaterea este uh, foarte interesantă și în același timp uh, curioasă, pentru că am avea senzația că este pentru prima oară când vorbim uh, despre agricultura bio, deși aici am votat deja astfel de texte și misiunea raportorului și a raportorilor din umbră este aceea de a susține o poziție care este a noastră. Putem reveni aici la o dezbatere de fond, însă dacă la fiecare etapă prin care trecem pentru a face progrese de negociere revenim la toate celelalte chestiuni de fond, cred că nu mai putem avansa. Avem nevoie de foarte mult timp și nu cred până la urmă că vom putea face progrese la conținutul raportului în sine. Și aș vrea să vă spun că lucrările s-au desfășurat uh, foarte bine, dar că, într-adevăr, ar trebui să accelerăm uh, negocierile la cele patru elemente esențiale din punct de vedere politic, unde nu s-au făcut progrese până acum. E vorba și de alte chestiuni tehnice, problema mixității, uh, unde avem o poziție apropiată între Parlament și Consiliu, de asemenea problema controlului pe care am făcut-o la ultimul uh, trialog, dar nu s-a luat o hotărâre definitivă în ceea ce privește controlul. De asemenea, problema importurilor care a fost prezentată aici și cred că este un sector important uh, unde nu s-a luat până acum nicio decizie importantă, pentru că de fapt nu s-a dezbătut și problema pragurilor, așa cum a spus doamna Garcia. Cred că acesta este un aspect uh, esențial pentru acest nou regulament. Pe de altă parte, există uh, chestiuni politice, pe lângă cele tehnice, și voința politică de care trebuie să dăm dovadă pentru a face progrese în toate aceste uh, domenii. Dar trebuie să fim foarte atenți pentru că textul a fost deja dezbătut, a fost modificat în mod colectiv, deci uh, în ziua de astăzi poziția Parlamentului este foarte clară și la foarte multe puncte vedem că suntem foarte aproape de poziția Consiliului, deci va trebui să facem progrese mai rapid pentru ca la chestiunile politice să cerem să se li se acorde o anumită prioritate pentru a depăși această situație. De altfel, este vorba aici de un domeniu specific, pentru că avem deja un regulament uh, în vigoare în ziua de astăzi și e vorba aici doar de o modificare a regulamentului. Deci ar trebui să ne grăbim uh, uh, cu încetișorul, ca să spun așa pentru că n-ar trebui să um, lăsăm deoparte calitatea modificărilor pe care le propunem. Nu ne putem permite să uh, tratăm acest uh, nou regulament uh, prea rapid, pentru că e vorba aici de chestiuni esențiale și este de datoria noastră, este responsabilitatea noastră să fim foarte preciși în legătură cu rezultatele acestui trialog la sfârșit. Mulțumesc! Um, mulțumesc, um, domnule președinte. Aș dori să subliniez în mod expres poziția lui Eric Andriu, pentru că suntem destul de departe de ceea ce am convenit aici în Parlament și în acest context am doar două observații. Una se referă la unul dintre antevorbitorii mei, când era vorba de controle și în acest sens Martin Häusling, care eu vreau să-i mulțumesc încă de asta în mod expres pentru eforturile sale Uh, în cadrul acestor uh, trialoguri, dar față de controle nu a luat poziție aici. Eu cred că aici noi convenisem un lucru foarte clar. Vreau să păstrăm controlele anuale plus cele bazate pe risc. Și pentru că eu cred că dacă s-ar face doar controle bazate pe risc, atunci întrebarea este cum se ajunge la acest rezultat că există un risc. De aceea, controlele normale cred că trebuie să aibă loc. A doua um, observații în ceea ce privește OMG-urile. Domnul Reusling spunea că OMG-urile nu sunt permise în agricultura ecologică, însă suntem într-o discuție foarte dificilă și anume ce anume este tehnologia genetică în acest sens uh, la care Comisia mai trebuie să dea un răspuns noile proceduri în care în produsul final nu se mai poate constata dacă genomul a fost uh, modificat, ca exemplu, m-aș referi doar la carofii um, prăjit și vreau să știu dacă s-a vorbit de acest lucru și în cadrul trialogurilor. Mulțumesc! Dantan. Mulțumesc, domnule președinte. Am fost uh, foarte mulțumit atunci când am auzit că se fac progrese în legătură cu exploatațiile mixte. Uh, mi se pare foarte important uh, pentru a avea o dezvoltare de-a lungul timpului a agriculturii uh, bio și aceasta cu, cât, cu atât mai mult cu cât este important ca ea să adopte în mod progresiv aceste noi tehnologii. Aș vrea să reiau aici comentariile făcute de mai mulți colegi din Europa de Nord. Cred că ar trebui să fim atenți la imaginea pe care o transmitem dacă agricultura bio se asociază unor uh, culturi care se pot face în sere sau oriunde altundeva, pentru că asta va deteriora imaginea pe care o are o agricultura bio în general. Și un ultim comentariu în legătură cu importurile. Aș cita aici un exemplu care să îi fie util uh, negociatorului nostru. Noi am interzis în mod progresiv utilizarea anumitor produse și a răspândirii aeriene a, în Franța. Avioanele și elicopterele care erau folosite în Franța au fost cumpărate de Republica Dominicană și acest material este utilizat în ziua de astăzi în culturile de acolo pentru banane care sunt etichetate drept banane biologice. Deci să fim foarte atenți în cadrul negocierilor pentru aceste aspecte de reciprocitate. Și știu că colegii de la Comerț Internațional au un punct de vedere diferit, pentru că reciprocitatea câteodată este utilizată uh, în multe sensuri, dar în domeniul agricol trebuie să fim foarte vigilenți pentru că noi uh, nu putem permite să vină aici produse bio din altă parte care să nu respecte uh, criteriile pe care noi le impunem aici pentru agricultura convențională în anumite sectoare de activitate. Mulțumesc, domnul Des. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Mulțumesc, domnule Părinte. Aș dori să mulțumesc și lui Martin pentru tratarea acestor chestiuni importante. Agricultura ecologică s-a descurcat uh, foarte bine cu regulamentul de până acum. Eu cred că ar trebui să ne lăsăm timp suficient. Cu acest nou regulament n-ar trebui să se ajungă la o periclitare sau o împiedicare a producției ecologice. Eu cred că standardele trebuie clar uh, definite și aliniate, atât pentru producție internă cât și pentru importuri. Și așa cum s-a și spus, pentru produsele importate uh, ar trebui să fie valabile aceleași uh, standarde ca și în Europa. Dacă se aprobă alte standarde, atunci împiedicăm producția ecologică la noi în Știu că consumatorii cumpără multe produse ecologice din afara Europei. Însă, din experiența mea, consumatorii totuși fac o legătură foarte strânsă între agricultura ecologică și produse locale. Există studii unde se arată că 90% dintre cei care cumpără produse bio um, au grijă ca acestea să fie și produse la nivel local. Eu cred că aici va trebui să avem grijă, Martin, ca împreună cu Consiliul să ajungem la un regulament bun și sper că și Comisia se poate apropia de poziția Parlamentului și a Consiliului. Pentru că astfel s-ar putea ajunge la un consens destul de um, curând, pentru că am înțeles că Consiliul și Parlamentul s-au apropiat destul de mult. Nie mamy, nie mamy więcej zgłoszeń od pani panów posłów. W takim razie. Pentru că nu mai sunt solicitat de intervenție, voi ruga acum reprezentantul Comisiei Europene să ia cuvântul, dacă dorește. Eh, președinte. Pe scurt, domnule președinte, vreau să vă spun eh, în legătură cu eh, procedura și cu cuvântul a accelera. Cred că este adevărat că trebuie să accelerăm lucrurile dacă vrem să încheiem în iunie. Trebuie să avem mai multe reuniuni, pentru că, iată, săptămâna aceasta nu avem nicio reuniune, reuniunea, reuniunea tripartită are loc săptămâna viitoare și dacă vrem să terminăm lucrările, trebuie să avem mai multe reuniuni tehnice și deci trebuie să ținem piciorul pe accelerație, asigurându-ne că rămâne aceeași calitate. Sunt importante importurile. La comisie um, considerăm că situația europeană trebuie să se îmbunătățească. Acum uh, există un sistem de respectare care este uh, pus în aplicare de Statele Unite și de Japonia și alte state dezvoltate în afară de Uniunea Europeană. Trebuie să rămânem flexibili dar să ne asigurăm că se respectă regulile. Și, uh, în final, domnule președinte, în ceea ce privește uh, intervenția colegului finlandez, Comisia nu a propus schimbarea regulamentului actual, ci a propus să le lase uh, așa cum sunt, land-based. Deci nu doream să schimbăm această abordare bazată pe teren. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Voi da acum cuvântul raportorului, domnul Hoisling. Aveți cuvântul. Ia, liebe Kolleginnen und Kollegen, Dragi colegi, dragi colegi, mulțumesc pentru sugestii și pentru faptul că ați dat dovadă că mai există mm, necesar de dezbatere. Totuși, mm, s-a votat deja și eu acolo nu fac decât să reprezint mandatul Parlamentului, ceea ce voi și face cu tot instrumentarul de care dispun. Chiar dacă pe anumite amendamente care au trecut am o părere diferită, dar am primit un mandat și pe acesta îl respect. Și într-adevăr, așa cum au spus și colegii, majoritatea din această comisie a votat în sensul unei agriculturi care să fie strict legată de teren, de sol, Poate că am putea face o delimitare pentru Finlanda și nordul Suediei, pentru că acestea se mai poate face agricultură biologică, de pildă, în uh, ghivece. Dar nu vrem o agricultură uh, care să folosească substanțe nutritive în loc de teren și apoi să fie etichetată ca ecologică. Poate că putem găsi o soluție pentru regiunile nordice, dar uh, nu în rest. O excepție pentru țările nordice asupra căreia mi-a fost tras atenția deja în repetate rânduri de colegii din aceste țări. În ceea ce privește controlele, noi am spus că vrem să le păstrăm pe cele anuale, ceea ce nu exclude controlele bazate pe risc. Însă noi am decis să nu renunțăm la cele anuale, eu respect acest lucru, însă asta înseamnă că, pe de altă parte, nu putem veni cu o suplimentare a celor bazate pe riscuri. Și pentru a evidenția ce a spus și domnul Des înainte, atunci când vorbim și de produse regionale, asta va mai fi o dezbatere interesantă, produse ecologice și regionale, pentru că am avut o, o definiție care nu a fost uh, acceptată neapărat de toată lumea. Avem o definiție care lucrează și cu număr de kilometri, însă trebuie să ținem cont și de dorința consumatorului și de aceea am introdus și acest aspect aici. Asta nu poate fi un lucru prea ușor. Colegului Agnew ei spun că nu cred că agricultura ecologică periclitează într-un fel agricultura tradițională. Trebuie să găsim însă o manieră de coexistență și atunci când e vorba de pesticide și de OMG-uri, nu prea este foarte ușor acest lucru, pentru că uh, unii fermieri ecologici pot să aibă de suferit de pe urma utilizării acestor produse de către vecini. S-a discutat și această temă și în ceea ce privește valorile limită. Pentru noi, agricultura ecologică nu depinde de o limită, ci am arătat că trebuie să îmbunătățim principiul prudenței la toate nivelele. Aici mai avem de recuperat dar există o poziție foarte clară și um, am și aș căzut de acord cu Consiliul în acest sens. Iar în ceea ce privește semințele, cred că am ajuns la o reglementare care are viitor. Am ce am făcut o propunere care se orientează foarte mult uh, după practicile existente. Și am să revin acum și la tema importurilor, pentru că trebuie spus foarte clar aici că ideea nu este ca cu importurile să punem sub semnul întrebării principii ale agriculturii ecologice. De pildă, utilizarea pesticidelor este un uh, principiu, în sensul renunțării la acestea. Și vă dau alte două exemple, însă unde nu este la fel de ușor să transpunem regulamentul nostru asupra țărilor din Sud, chiar și asupra unor zone uh, ultraperiferice. Dacă noi spunem că porcii trebuie crescuți pe paie, dar ajung într-o țară unde nu există paie, atunci sigur poate să crească și pe frunze de palmieri, nu? Dar nu putem să interzicem importul dacă n-au fost crescuți, crescuți acum acei porci pe paie. Aici trebuie să găsim aceste reguli de echivalență. De exemplu, nu avem Uh, o reglementare pentru cultivarea palmierilor. Cu toate acestea se importă ulei de palmier. Însă nu e vorba doar de produsele ecologice. Dacă însă se defrișează o pădure tropicală pentru a face agricultura ecologică, nici asta nu este sensul uh, și ceea ce ne propunem. Acum, sigur, legislația există și care se aplică, care trebuie îmbunătățită în anumite puncte și asta facem acum. E vorba de o reformă unde ajungem acum la un acord, după care peste 2 ani să începem discuțiile. Lucrurile trebuie să se lege de la cap la coadă. Mă bucur că acum vom putea avea mai multe întâlniri, dar am avut și până acum suficiente întâlniri tehnice cu reprezentanții comisiei, încercând să ajungem la un compromis și de aceea aș mai spune acum și la modul serios că ar fi bine dacă și comisia ar mai da dovadă de oarecare flexibilitate în sensul unei mai mari disponibilități pentru compromis. Atât, mulțumesc. Dziękujemy panu posłowi sprawozdawcy. Mulțumesc, domnule raportor. pentru uh, munca depusă pe acest subiect destul de dificil. Sperăm uh, că lucrurile vor merge bine. Vreau să mulțumesc încă o dată tuturor. Domnilor și domnilor, am uh, ajuns acum la sfârșitul ordinii de zi pentru azi. Cu siguranță sunteți uh, surprinși, dar așa stau lucrurile. Așadar, ne revedem mâine la ora 9 dimineață. Vă rog foarte mult să nu vă lăsați acasă cartelele de vot, pentru că trebuie să votăm o seară plăcută și pe mâine la 9 dimineața cu cartelele de vot. Ședința se suspendă.